Pan przewodniczący Lawija uważa, że powinniśmy rozpocząć. Domnul președinte al Comisiei Lavia, al Comisiei Envi la VIA, consideră că trebuie să începem reuniunea noastră conform acordului convenit. Voi deține președinția pentru prima parte a reuniunii noastre, a doua parte fiind prezidată de domnul Lavia. Aș dori să vă spun tuturor uh, bun venit la comunicări. Aș dori să vă spun că avem interpretare în 21 de limbi, cu excepția estonei, irlandezei și maltezei. Reuniunea noastră este transmisă pe intern- în direct pe internet în ceea ce privește procesele verbale, acestea vor fi adoptate dacă nu vor fi emise obiecții până la sfârșitul uh, acestei reuniuni. Acum ajungem la partea principală a reunii noastre comune. Cred că ar fi potrivit dacă um, raportoarele ar putea să ne prezintă pe scurt acest uh, subiect. Deci aș dori să dau uh, cuvântul raportoarelor pentru a ne prezenta spiritul acestui dosar. Doamna uh, Zomar, nu? Doamna Moi, nici dumneavoastră nu doriți să dați cuvântul? Se posibile. Bună ziua. Aș dori să vă spun că acest raport este rezultatul unui efort colectiv împreună cu la Sommer. De la bun început, am avut două motive principale în activitatea noastră să protejăm consumatorii din Europa și, de asemenea, să protejăm animalele din Europa. am vrut să ne asigurăm că într-adevăr suntem protejați împotriva elementelor care provin de la animalele clonate în ideea de a proteja sănătatea cetățenilor și pentru a asigura bunăstarea animalelor. Prin urmare, am să vă rog să votați așa cum vă dictează conștiința, fără a uita că trebuie să protejăm 500 de milioane de cetățeni europeni. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Zamora, Aș dori să profit și eu de această ocazie pentru a-i mulțumi cu raportarea mele, Iulia Moi, pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o. Aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră din ambele comisii pentru discuțiile foarte utile pe care le-am purtat și aș dori să vă rog să fiți de acord cu amendamentele noastre de compromis. Cerem reguli foarte stricte, într-adevăr, nu putem uh, să ne spălăm pe mâini afirmând că um, noi nu clonăm animale, dar că ar fi în ordine să importăm uh, produse care provin de la animale clonate sau de la descendența unor animale clonate. Dacă este vorba de clonare, ne împotrivim acestei uh, tehnici. Drept urmare, am convenit niște reguli foarte stricte în compromisurile noastre și a făcut această propunere în numele Parlamentului European. Cred că există aici o legătură puternică cu valorile fundamentale europene. Este importantă pentru noi bunăstarea animalelor, într-adevăr, și sunt importanți și consumatorii europeni care se împotrivesc clonării. Este vorba de drepturi ancorate în Carta Drepturilor Fundamentale ale ale Europei. Drept urmare, cred că ar trebui să uh, fim de acord cu aceste compromisuri. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Cred că la sfârșitul votului vom mai reveni la unele mulțumiri. Ajungem la votare acum. Vom toate compromisurile vor fi votate în mod electronic. Aș dori să precizez acest lucru. Și acum, compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Kompromis Przechodzimy. Acest compromis a fost adoptat. Amendamentul de compromis numărul 2. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. și această propunere de amendament de compromis a fost adoptată. Continuăm acum cu amendamentul 125. Amendamentul 125. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Com- compromisul 3. S-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 21, un amendament depus de ambele raportoare. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? să adoptăm. Continuăm cu amendamentul 122. Trei amendamente. Cine este pentru amendamentul 22, nu 122? Cine este pentru? Împotrivă? se adoptă. Amendamentul 23 acum, al celor două raportoare. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Mergem mai departe. Amendamentul 141. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul de compromis 4 acum. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 159 acum este supus la vot. Continuăm cu amendamentul 26. Cine stă pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 20. A celor două raportoare. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27. Cine stă pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 163, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentele 164, 165 și 166 împreună, cine stă pentru, împotrivă, respinsă. Amendamentul 29. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 167. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. 168. Acum, cine stă pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 30. Cine stă pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 14. Cine stă pentru? Cine stă pentru? Împotrivă? INTA 14. Cine stă pentru? Amendamentul INTA 14. Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 14 din partea Comisiei INTA. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Continuăm cu amendamentul 170. Cine stă pentru? Împotrivă? se adoptă. Amendamentul 171. Cine stă pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 31 al celor două raportoare. Cine stă pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 172. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 34 din partea raportoarelor. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Mă bucur că pot să dau acum uh, uh cuvântul domnului Lavia. Mulțumesc. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, Scuze, scuze, votăm electronic, am uitat. Domnule, domnule președinte, nu am cartela de vot, mă puteți uh, lua în calcul Ok, the vote is closed. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 6, electronic. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 49 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, electronic, vă rog. A votat toată lumea? Închidem votul. Te adoptă. Amendamentul 55. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Închidem votul. Respins. Amendamentul 17. Pentru. 70 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 85. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Verificăm? Verificăm. Everybody had voted. The vote is... Deschis votul, a votat toată lumea, închidem votul, se adoptă. Acum amendamentul 93 pentru 93 al domnului Tarabela. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum INTA 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm? Verificăm. INTA 3, vă rog. Verificăm. Închidem votul. Se adoptă. Împreună 95 și 96 pentru, împotrivă, abțineri, Respinsă. Momentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, te adoptă. Inta 4 pentru, împotrivă, abțineri, te adoptă. O 102 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. O sută cinci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Vot final electronic. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Citatul 3a, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm proiectul de rezoluție legislativă în forma modificată. Deschidem votul. A votat toată lumea? Închidem. Se adoptă. Felicitări raportoarelor. Okay, before closing the meeting, I have to remember. Înainte de a închide ședința. Îi rog pe membrii Comisiei Envi să vină la ora 4 când avem întâlnirea cu, domn- cu domnul comisar Vella. Vă rugăm să fiți prezenți la ora 4. Mulțumesc!